Let's start, even if there are a pro- Stimați colegi, haideți să începem. Există ceva probleme cu circulația în Bruxelles. Am, am încercat, vreau să ajung ieri seară și acum a, am ajuns doar astăzi datorită furtunilor. Primul punct pe ordinea de zi, în 21 septembrie, punctul 12, proiectul de aviz pe, pe diferențiere va fi discutat după punctul 15, instrumentul pentru uh, asistență pentru preaderare IPA 3. Dacă nu aveți obiecție, se, obiecții se consideră adoptat. Colegul Manca nu, obiect, nu are obiecții, deci este în ordine. În al doilea rând, deciziile coordonatorilor din 13 septembrie 2018 sunt în dosarul pregătit pentru această reuniune. Dacă nu ridicați obiecții, se consideră adoptat. Aprobarea ordin proceselor verbale ale reuniunilor din 28 iunie 2018. Dacă nu sunt obiecții, se consideră adoptate. Așadar, putem să trecem la programul uh, pentru cooperare în domeniul vămilor. Colegul Stefanec este prezent, ceea ce e foarte bine, îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, în ceea ce privește uh, programul Custom pentru cooperare în domeniul VAMAL. Este vorba de cooperarea între statele membre, pentru că în momentul de față avem 17 sisteme IT în statele membre și uh, pentru a înființa acest program după 2020 cerem protecția intereselor financiare ale Uniunii și, bineînțeles, și a statelor membre. Suma totală este stabilită la nivelul de 950 de milioane de euro din 2021 până în 2027 pentru mm, a construirea capacităților IT Bineînțeles, trebuie să uh, folosim sinergiile deja prezenți, prezente uh, în programul Fiscalis și, bineînțeles, uh, programele UE antifraudă, precum și uh, Europa Digitală, mecanismul interconectare Europei. Așadar, cred că această propunere din partea Comisiei Europene este o bază bună și o susțin. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Aida, uh, ești raportor uh, din umbră, da mulțumesc. Două propoziții, pentru că și noi susținem propunerea Comisiei și, de asemenea, linia uh, prezentată de raportor. Mai dorește și altcineva să se exprime în, în calitate de raportor din umbră? Pentru că îl avem doar pe colegul Ali alături de noi. Nu mai sunt comentarii din partea celorlalte grupuri. Dacă nu mai intervine nimeni, atunci doriți să mai spuneți ceva în încheiere? Nu? Bun. Termenul pentru amendamente este 3 octombrie la ora 12 și votul la Comisia Bugete va avea loc în 25 noiembrie. De vreme ce nu îi văd pe colegii pentru următoarele două avize, avem posibilitatea acum să discutăm de uh, dosarele legate de imobile. Poate chiar putem să facem ceva la comisia noastră Voi trece la limba germană acum. Avem o situație destul de complexă. Jean Monnet House in Basoche sur Gaillon im Jahr 2000. Parlamentul a cumpărat clădirea Jean Monnet în Pasoș și bayon în 2010. În această comisie am avut deja ocazia să discutăm despre această clădire și pe atunci am cerut Parlamentului ca această clădire să fie mai accesibilă pentru conferințe și evenimente. Aceasta e destul de dificil având în vedere situația clădirilor și uh, din cauza problemelor de cazare. Clădirea a fost cumpărată în 1982, în 2012 a fost renovată, în 2016 a fost inaugurat centrul de conferințe. Un uh, vecin a um, a avut a intervenit uh, într-o dispută de teren în 2016. Noi am dorit să folosim tot centrul de conferințe și având în vedere această dorință de extindere a noastră, a trebuit să ne gândim să cumpărăm și celălalt, uh, celălalt teren. 160.000 de mii de euro, deci 260 și 2062 de euro pe metru pătrat. Prețul pare să fie în regulă pentru că corespunde pe mm, parantezei de preț pe care am primit-o. Am avut și foarte multe mm, uh, devizuri. În acest sens avem mai multe zeci de mii de euro taxă de notar, ceea ce mie mi se pare destul de mult. Colegul de pre, dacă nu mă înșel, a dorit să știe mai precis pentru ce exact va fi folosită această clădire și vreau să știu dacă e cineva de la Parlament aici sau cineva care ar putea să ne dea informații despre subiect. Nimeni, se pare. Parlamentul e în vacanță. Poate mai vine cineva mai târziu ca să putem să mai punem întrebările acestea mai târziu cuiva care știe să și răspundă. Să vorbim despre închirierea clădirii Euro Office. Clădirea actuală până când se vor muta în clădirea următoare Mersie Post. Se referă deci la un contract prelungit de șase luni până la terminarea noii clădiri. Orașul Luxemburg este cosemnatar și ne dă o garanție. E vorba de o suprafață foarte mare și ne-a crescut chiria. Mie mi se pare exagerată această creștere de chirie de 46% în plus ne cere proprietarul. Trebuie spus însă că înainte am plătit mai mult decât uh, cu jumătate din prețul pieței, mai puțin, deci. Acum uh, era justificată o creștere, dar uh, nu mi se pare justificată asemenea creștere pentru șase luni. Se pare însă că negocierile au intrat într-un impas. Aș dori de aceea să pun întrebarea de ce se crește direct cu 46%? De ce nu se poate face un preț mai interesant, chiar dacă prețul rămâne uh, sub prețul pieței la Luxemburg? Puteți să ne răspundeți o secundă, vă rog să-mi pun căștile. Frage an die Merci, Madame Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, uh, avem o situație în care noi dorim să rămânem în uh, vechea clădire Mercier pe o perioadă de patru ani, ceea ce ne va permite în continuare să închiriem și să ocupăm clădirea Mercier Post. Clădirea Eurofis Mercier este prevăzut pentru demolare. Proprietarul său a acceptat să întârzie această demolare, însă uh, cere o actualizare a Uh, chiriei. Uh, chiria de 18 euro pe lună pe metru pătrat a fost semnată la semnarea contractului de a, mm, a, acum ceva vreme, un preț care nu se mai găsește pe piața imobiliară din Luxemburg, ceea ce explică diferența dintre vechea chirie și cea viitoare. Viitoare, uh, cea viitoare este ușor inferioară prețului pe piață. Jährlich immerhin 2,7 Millionen. Diferența este 2,7 milioane pe an, totuși. Oui, vous avez tout à fait raison. Într-adevăr aveți dreptate, însă este vorba de o clădire modernă care nu are nimic de a face cu vechea clădire. Utilizăm o suprafață mult mai mică, doar în jur de 30, în, aveam în jur de 30 de metri pătrat pe ocupant și acum uh, vom avea doar 23 de metri pătrați și costurile de utilizare vor fi ușor mai scăzute comparativ cu uh, costurile de astăzi. Așa că vorbiți de prima, de clădirea nouă, nu? Care va avea costuri totale pe an de 9,378 de milioane, în timp ce acum suntem la 10,271 milioane. Pentru următoarele patru, a, pentru următorii patru ani vom avea 10,271 milioane în plus, ceea ce este o, mare, o creștere foarte mare în ceea ce privește costurile de întreținere, chiar dacă în continuare, după cum spuneam, suntem uh, mai avantajați așa decât uh, în alte situații. După părerea mea, fiind dat că este oricum o clădire veche, se pune întrebarea dacă nu am putea să îl convingem pe proprietar totuși să nu crească cu 2,7 milioane, pentru că mie această creștere mi se pare deja foarte mare. Astfel încât să nu trebuiască să plătim atât prin un contract adițional, iar despre Mersie Post avem o suprafață mai mică decât uh, cea care, pe care o avem acum, 1077, va fi mai eficient deci, uh, iar contractul mi se pare că s-a adaptat uh, ca atare. Chiria anuală este de 10,9 milioane metru uh, pătrat la 429 și Luxemburg trebuie să spun că ne cam enervează până la urmă cu aceste probleme și ar trebui totuși să încercăm să spunem statului Luxemburg că toate clădirile de la Bruxelles sunt mai ieftine decât cele din Luxemburg. Mi se pare totuși că nu se justifică asemenea diferențe. Dacă e să comparăm costurile totale, vedem că la contractul adițional vom avea 271 uh, milioane în plus, inclusiv aici uh, întreținerea și uh, alte cheltuieli. Și dacă renoim contractul 9,371 milioane, ceea ce este mai bine, dar nu este mult mai bine. Nu credeți că la contractul adițional am putea să cerem proprietarului să fie coerent în ceea ce privește prețul și să se alinieze noului contract pe care am putea să-l luăm. Mi se pare că totuși 64, uh, 46% creștere la prețul chiriei este exagerat în plus. Vreau să știu de ce atunci a cerut atât de mult timp atât de mică chirie, dacă acum crește deodată atât de mult, cu 50% aproape. În ceea ce privește pre, prețul scăzut pe care l-am plătit uh, pe vechea clădire pe care o, mai, o vom mai ocupa câteva, câțiva ani. Acesta datează de la semnarea primului contract uh, uh, de acum 30 sau 40 de ani. De, prețul este mm, diferit acum. Clădirea a ajuns la sfârșitul perioadei utile, de viață și această tranziție perturbează planul de afaceri al proprietarului pentru că uh, clădirea se găsește într-un cartier în care toate vechile clădiri vor fi mm, demolate și renovate. Deci uh, trebuie să găsim o compensare financiară pentru această întârziere. De aceea proprietarul a dorit un preț uh, intermediar între vechiul preț și prețul uh, pieței. Este de a, așa se justifică cei 27 de euro pe metru pătrat. Este o situație de tranziție pentru că noi vom ocupa ulterior clădirea Mersie Post, care este o clădire nouă, o vom ocupa fără modificări la un preț ușor mai scă, scă, scăzut decât cel al pieței. Deci diferența pe metru pătrat este reprezintă compensarea pe care proprietarul actual al clădirii dorește să o obțină pentru a întârzia demolarea cu 3 sau 4 ani. Eu aș propune să votăm în două părți. Prima parte să votăm contractul adițional și partea a doua să votăm contractarea, închirierea noii clădiri Mersie Post. Sunteți de acord cu această împărțire a votului? Gut, dann mach. Foarte bine, atunci așa facem. Există rezerve față de contractul adițional, fiind dacă n-a venit niciun comentariu, adevărul e că nu prea rămâne foarte mult. Să mai ieșim din clădirea aceasta și să avem costurile de mutare în altă clădire ar produce costuri mai mari decât cele pe care le avem așa. Eu aș zice să votăm pentru la amândouă opțiunile cu comentariul că Comisia pentru Bugete consideră că o creștere cu 46% deodată este o problemă și speră ca OIL-ul uh, data viitoare să negocieze mai bine. Eu zic că există o problemă aici cu negocierile și aș vrea să se treacă în procesul verbal că am spus că nu suntem de acord cu astfel de mișcări. Bine, cine este pentru? Îmi cer scuze, trebuie să votăm mâine, de fapt. Trebuie doar să spunem că votăm mâine. Nu trebuie să votăm acum. Așa că vreau să știu dacă a venit ceva din, cineva din partea administrației Parlamentului. Bună ziua, domnule Bauer. Am avut două întrebări uh, cu privire la Casa Jomone. Prima întrebare vine de la colegul Depre, care dorește să știe pentru ce se folosește basoșul, la ce tip de conferințe, cine merge acolo. Și a doua întrebare este de ce taxele de notar reprezintă o cincime din suma totală. Domnul președinte, mulțumesc. Bazoș este folosit pentru două tipuri de evenimente. În primul rând se primesc vizitatorii care vin la Casa Jomone, deci e vorba de o casă istorică. Ea reprezintă cam 10.000 de vizitatori pe an. Pe de altă parte, avem și o dotare de conferință care găzduiește o serie de evenimente din partea Parlamentului European, mai ales formări profesionale. Majoritatea administratorilor noi la Parlamentul European trebuie în primele luni când intră în Parlament să facă un curs de introducere care durează două-trei zile și are loc la Bazoș. De asemenea, la Bazoș există și multe away days, reuniuni specifice ale diferitelor echipe, ale unor direcții generale care se desfășoară acolo și mai există și o al treilea tip de formare pe care poate să vă detalieze DigiPers, care reprezintă două utilizări de către două-trei zile pe lună din partea Parlamentului, ceea ce înseamnă 40 de zile mai mult sau mai puțin pe an. Celelalte zile sunt uh, folosite pentru uh, grupurile de vizitatori care sunt primiți în sala respectivă înainte să meargă să viziteze Casa Jomune și înainte să primească informațiile despre Jomune. Aceasta este, acesta este răspunsul meu pentru la întrebarea dumneavoastră despre utilitatea clădirii, biroul a decis acum câteva luni să instaleze o infrastructură proprie pentru uh, astfel de evenimente. În legătură cu întrebarea despre taxele de notar, taxele acestea sunt legale în Franța. Acestea fiind zise, ele includ și taxele de înregistrare și noi vom cere ca taxele de înregistrare să nu fie plătite de către Parlament, ceea ce va mai uh, reglementa taxele de notar. Nu va trebui plătit decât notarul pentru activitatea sa, dar nu va mai uh, interveni și taxa, pentru că Parlamentul, în normal, trebuie să fie exonerat de um, aceste taxe în virtutea protocolului pentru privilegii și imunități. Mulțumesc, dar totuși uh, rămâne de la o taxă de 40.000 de euro, nu? La un preț total de 260.000 de euro. Nu avem încă toată confirmarea, dar o parte din 40.000 de euro vor fi restituiți. E vorba de taxele de înregistrare. Mulțumesc! Atunci o să ne întoarcem acum pe ordinea de zi la vize, o să ne întoarcem la Common Provisions Regulation, pentru că domnul Mureșan a venit. Toată lumea a avut probleme să vină aici uh, la Parlament. Domnule Mureșan, aveți cuvântul. Uh, President, good afternoon, dear... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua, stimați colegi. Într-adevăr, avem acest aviz al comisiei noastre către CPR o, avizul meu pornește de la o serie de principii decise de coordonatorii noștri. În primul rând, avizul se concentrează doar pe chestiuni de ordin bugetar, prin urmare domeniul de aplicare a politicii de coeziune al tuturor acestor fonduri urmează să fie decis de Comisia Regii și am decis împreună, înainte ca eu să-mi încep activitatea, ca Comisia noastră bugetă să se concentreze doar pe chestiunile bugetare. Asta în primul rând. Apoi, am început de la rezoluția adoptată de noi împreună în plenar din martie, iar avizul meu traduce în termeni financiar ce s-a adoptat în rezoluția parlamentară privind cadrul financiar multianual din martie. Prin urmare, solicitările de ordin politic formulate în textul acestei rezoluții s-au tradus în cifre în avizul meu. Și tot pentru a clarifica situația, am folosit prețurile constante Asta înseamnă că anvelopa generală, în avizul meu, este propusă a crește de la 320 de milioane la 300 320 so proposed to 370 de miliarde. The current level of co-financing. Am propus păstrarea nivelului de cofinanțare și de aceea am respins propunerea comisiei Asta am făcut împreună, în acord cu colegii de la Regii, să păstrăm mai precis nivelul actual de cofinanțare. O altă propunere inclusă în avizul meu e aceea de a crește treptat prefinanțarea de la 0,5% la 2%, în special uh, în ultimii ani ai cadrului financiar multianual și aici ne-am coordonat cu cei de la Regii. Apoi am propus uh, sporirea alocațiilor pentru cooperare teritorială de la 2,5% la 3%. Asta înseamnă că putem finanța mai multe proiecte interregionale. Deci am crescut de la 3,5 la 2,5 la 3%. Un alt element inclus în avizul meu ține de o chestiune pe care noi, Parlamentul, o cerem de mulți ani, mai precis, ca suma angajată să nu meargă direct la statele membre, ci să rămână în marja globală de angajare pentru a fi reutilizată în caz că e nevoie sau în caz că avem o situație de urgență. Asta a fost poziția Parlamentului de ani de zile și am inclus acest element. De asemenea, am propus să se facă o trimitere la regula de angajare în plus 2, cerând o excepție de la această regulă N plus 2 în cazul în care se adoptă târziu documentele de programare, la fel cum s-a făcut în 2013. Există riscul altfel ca în următorul cadru financiar multianual să avem un profil inegal, rata de absorbție a cadrului financiar multianual atunci când e vorba de absorpția anuală pe cei șapte ani. Ce nu am făcut? Nu am modificat criteriile de alocare sau distribuirea între categorii de regiuni și de asemenea nu am modificat obiectivele generale de coeziune pentru toate aceste tipuri de fonduri de coeziune. Am făcut exact ceea ce au decis coordonatorii m-am concentrat strict pe chestiunile bugetare și de asemenea nu ne-am atins de anvelope naționale, defalcarea pe state membre, cu alte cuvinte. Deci n-am luat uh, nici bani de la vreun stat membru, nici nu am dat bani suplimentari vreunui stat membru. Cu alte cuvinte, am tradus în cifre bugetare rezoluția prin cadrul financiar multianual adoptat în martie, concentrându-mă pe aspectele bugetare, așa cum au decis coordonatorii. Propunem să păstrăm nivelul actual de cofinanțare, să creștem prefinanțarea, să creștem uh, alocarea pentru cooperare teritorială, și de aceea consider, dragi colegi, că acest aviz nu va fi unul controversat. Termenul pentru depunerea amendamentelor 3 octombrie, iar votul se preconizează în Comisia Bugete în 5 noiembrie și sper să treacă fără probleme, însă sigur aștept cu nerăbdare să văd care sunt și pozițiile colegilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Nu văd raportorul din număr de la socialiști. Dorește cineva să intervină, Ida? Sigur o să avem ceva amendamente, dar după cum a spus raportorul, el a dat curs decizia anterioară referitoare la cadrul financiar multianual, așa că n-ar trebui să fie chestiuni controversate. Atunci vă mulțumesc foarte mult. În timp ce mă uit în sală, văd că domnul Olbrecht nu este aici, sau poate domnul Fernandes este cel care a preluat, dar eu zice să ne întoarcem la clădire atâta timp cât nu avem pe nimeni la punctul acesta. ERDF uh, și fondurile de coeziune. Între timp, pentru ca să uh, întreținem audiența, aș dori să Revin la clădirea GMO 2, GMO 2 și vreau să vă spun care e situația. Noi, Comisia pentru Bugete, am cerut să fim informați foarte stricte despre creșterile, costurile, despre modificări și de ce se întâmplă modificările în structura costurilor. Am primit toate aceste informații, toate documentele sunt transparente, toată lumea le poate vedea și am primit și o privire de ansamblu foarte bună, dar nu vreau acum să vă dau detalii. Toată lumea poate să vină să se uite la documente, să vadă de ce s-a schimbat, ce s-a schimbat. Aș dori să spun că etapa de finalizare um, s-a terminat în uh, se va termina în iulie 2019, faza 1 uh, februarie 2023 și uh, faza 2, februarie 2024, deci avem o întârziere de 4 ani față de prima dată prevăzută. Întârzierea se bazează pe faptul că au existat probleme foarte mari cu uh, șefii de șantier, s-au tot încheiat noi contracte, apoi a existat un acord între comisara pentru buget, doamna Gheorgheva, cu domnul Hasselborn, care a dus la faptul ca să, ave- să renunțăm la centrul de calcul acesta va fi cazat în altă parte, iar planul uh, de construcție va fi adoptat. 1030 uh, de colaboratori trebuiau să fie cazați în aceeași clădire, acum nu mai sunt atâți, vom face lucrurile mai eficiente și va trebui să extragem uh, centrul de calcul de acolo. Acest lucru însă ne-a fost comunicat deja de data trecută și noi am acceptat să se întâmple așa. Apoi am avut atentatele de la Bruxelles care au dus la o verificare a multor clădiri uh, din Bruxelles, inclusiv al GMO 2, uh, care a fost de asemenea verificat. S-a făcut un studiu de fezabilitate pentru ca să corespundă la înaltele standarde de siguranță care au fost impuse după aceea. N-are rost să construiești o clădire pe care trebuie după aceea să o readaptezi pentru a respecta condițiile de siguranță. Am avut o sporire a costurilor de 17,1 milioane, care sunt uh, formate din două părți, securitatea pe de-o parte și adaptările din uh, acordul Asselborn din punct de vedere al construcției, adică mai mulți uh, colaboratori și o extragere a centrului de calcul de care ziceam înainte. În același timp, o economisire a costurilor prin uh, prin uh, delocalizarea centrului de uh, calcul și finanțarea costurilor suplimentare prin rezerva de construcții, care era de 10% la început din uh, valoarea proiectului. 305 milioane de euro au fost costurile proiectului cu indexare de 2017, iar limita a fost stabilită la 254 de milioane dacă mă uit însă la calculul întreg și mă uit și la costurile de securitate, așa cum au fost ele explicate mai înainte, cred că mâine vom putea să votăm pentru că lucrurile corespund. Dacă avem peste 600 de colaboratori care vor putea să fie cazați acolo fără să avem costuri suplimentare, atunci uh, mi se pare foarte bine pentru că se va folosi uh, spațiul acesta și deci nu vom avea costuri în plus. Sper ca în 2024 chiar să fie finalizată clădirea, să nu mai intrăm într-o nouă etapă de prelungiri. Vă urez mult succes în orice caz. Există comentarii din partea colegilor? Văd că nu este cazul momentan și văd că domnul Olbricht a venit. Ian, ești raportor pentru FEADER uh, și Fondul de Coeziune și îți dau cuvântul, te rog. Thank you, Chairman. Mhm. We have the... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Lucrăm acum în paralel la cadrul financiar multianual și la regulamentele sectoriale. Unul dintre ele este cel privind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Dezbatere la regii. Ce vedem în acest proiect prezentat de comisie este faptul că cei de la comisie, de fapt, încearcă să schimbe politica în așa manieră încât să extindă domeniul de aplicare al intervențiilor pe dezvoltare regională, nu doar pentru regiunile mai puțin dezvoltate, ci și pentru cele mai dezvoltate. De aceea doresc să schimbe metodologia statistică. Pentru că operăm cu două tipuri de statistici. Unul se bazează pe PIB pe cap de locuitor, la nivelul NAț 2, așa zis, la nivel regional, și aceste calcule statistice se regăsesc în regulamentul CPR, iar în regulamentul privind fondul de dezvoltare regională avem o altă propunere să ne bazăm pe indicatorul Gini la nivel național. Deci, înainte ne bazam pe pi pe cap de locuitor, acum să operăm cu aceeași statistică ca și la fond de coeziune, și anume Gini, la nivel național. To, to use the same way of thinking like less developed transition and more developed, they want to present it for thematic concentration, they group number one, number two, number three, which makes everything... Această schimbare complică lucrurile foarte mult pentru că nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă. De aceea eu am propus să utilizăm concentrarea tematică doar pe două niveluri, pornind de la venitul național brut, care e relevant pentru fondul de coeziune. Am propus să folosim o categorie, statele de coeziune, vizate de politica de coeziune și celelalte care nu sunt vizate de politica de coeziune. Punct. Și atunci lucrurile sunt clare și să avem concentrarea tematică. Uh, uh, <clears throat> of the GNI, no, non-GDP, but... Ne bazăm pe venitul național brut, nu pe produsul intern brut pe cap de locuitor, ca metodă de calcul. Deci eu am propus două grupuri, grupul 1 și grupul 2. A doua propunere este să folosim așa zisele obiective prioritare, OP-uri, propuse pentru Fondul de Dezvoltare Regională. În noua propunere avem 5 noi astfel de OP-uri, extrem de controversate, pentru că OP-urile se referă la tot ceea ce ține de inovație, digitalizare, primul, al doilea vizează schimbările de climă, al treilea OP se referă la mobilitate și conectivitate. Celelalte acțiuni locale. Și de aceea au propus o concentrare tematică recurgând la primele două. Și anume, concentrare pe inovare, pe cercetare digital și așa mai departe în politica de coeziune și tematic, concentrarea tematică 2, OP-ul numărul 2, se referă la schimbările de climă. Ce e controversat aici? Digitalizarea nu este inclusă în arile prioritare pentru că aceasta ține de conectivitate. Eu am propus să includem digitalizarea la primul OP, să transferăm digitalizarea la primul. Dacă spun că primul e important, atunci digitalizarea acolo ar trebui să fie. Și un al doilea element ține de mobilitatea urbană. Toate aceste lucruri nu se regăsesc în arele prioritare, apar abia la al treilea OP, al doilea e climă. De aceea am solicitat ca mobilitatea să devină OP numărul 2 Asta presupune o modificare a criteriilor pentru concentrarea tematică, recurgând la doar două grupuri, țările de coeziune și țările care nu sunt politica de coeziune, și apoi să transferăm mobilitatea urbană și digitalizarea mai sus în ordinea priorităților și a treia vizează criteriile de concentrare. Ce propune Comisia acum? Statele cele mai dezvoltate beneficiază de 85% de, con- de concentrare, deci flexibilitate extrem de limitată pentru statele care nu sunt politica de coeziune. Eu am propus o concentrare de 50% și pentru statele vizate de politica de coeziune 30%. Ca să explic mai clar, am să vă dau exemplul Finlandei. În prezent, în Finlanda, deoarece criteriile pentru Uh, regiunile în tranziție, PIB per capita NAT2, înseamnă că majoritatea regiunilor din Finlanda sunt în tranziție. Dacă folosim venitul național brut ca indicator, Finlanda intră în categoria celor mai dezvoltate. Deci regiunile sunt în tranziție, dar țara în ansamblu ei e în categoria celor mai dezvoltate. Deci avem concentrare tematică în Finlanda aceasta va atinge cota maximă cu minim de flexibilitate, chiar dacă regiunile intră în categoria regiunilor de tranziție. Când folosești două instrumente statistice diferite, tabloul uh, devine haotic. Franța, să ne uităm la Franța. Majoritatea regiunilor franceze vor fi regiuni în tranziție, dar dacă ne uităm la indicatorul venitului uh, național brut, situația nu va fi aceeași. Deci, de aceea se complică lucrurile, în opinia mea, și nu o să mai înțeleagă nimeni nimic. Repet atunci. Deci pentru a simplifica, operăm cu, doar cu două grupuri, stat uh, coeziune 30% concentrare și statele care nu fac obiectul politic de coeziune 50% concentrare. Și apoi să adăugăm la obiectivul prioritar 1 și digitalizarea și la al doilea, care în prezent se referă la schimbările de climă, să includem și mobilitatea urbană. Și celălalt element pe care îl propun este să folosim experiența acumulată în aceste ITI-uri, formule de cooperare între orașe și hinterlandul lor. Acum avem cam 5% alocații naționale din fondul de dezvoltare regional pentru astfel de programe au funcționat foarte bine și de aceea ar trebui să întărim această componentă. Și conform uh, avizului uh, Comisiei, Comitetului Regiunilor, dar și conform Ecosocului și mai departe, am propus să creștem de la 5% la 10%. Nu înseamnă că dăm mai mulți bani, înseamnă că alocăm o, o proporție mai mare decât în trecut, pentru că rezultatele au fost considerabile. Nu sunt bani suplimentari, ci sunt bani astfel alocați, în sensul că nu doar 5%, ci 10% vor fi rezervați Uh, sub fondul de dezvoltare regională pentru astfel de programe. Cam asta ar fi propunerea mea. Și acest aviz va merge la regii. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Ian. Uh, Ida din partea socialiștilor și democraților. Da. Păi, uh, sunt uh, reprezentanta grupului meu. Doar un mm, uh, comentariu pentru că am ascultat propunerile domnului Olbricht. Fără a fi specialistă în materie, mi se pare că propunerile sunt de bun simț, însă nu are nimic de a face cu bugetul. Asta e problema mea cea mai mare. Eu cred că e o dezbatere care trebuie purtată la regii pentru că trebuie să se simplifice categoriile, să se schimbe temele din interiorul categoriilor și așa mai departe. Uh, este o mm, sunt lucruri care au de-a face cu politica de coeziune, însă nu văd care este rolul mm, Comisiei de Buget aici. Mulțumim foarte mult, Aida. Mai dorește și altcineva din partea celorlalte grupuri să intervină? Frau Vorsitzende, auch ich möchte mich dem Dank an den Berichterstatter, den Herrn Ulbricht, anschließen. Mulțumesc foarte mult și aș dori să-i mulțumesc raportorului. încercăm, iată, să armonizăm procedurile și astfel să aducem un plus de transparență. Foarte adesea auzim tot fel de acuzații conform cărora cetățenii europeni nu pot înțelege ce facem noi pentru că uh, lucrurile sunt atât de încălcite. Noi am vrea să avem reguli foarte bune, dar adesea reguli bune sunt reguli greu de înțeles sau prea complicate. Deci ce faceți noastră e salutar și cred că mergem în direcția cea bună. Mulțumesc foarte mult. Ian, doreai să mai intervii? Toată povestea, în esență, e ce putem noi să facem uh, noi ca Comisie Bugete atunci când uh, discuția implică activitățile sectoriale. De fapt, noi nu discutăm propunerea regii vizând sumele pentru fondul de dezvoltare regională, pentru că această chestiune se reglementează în contextul cadrului financiar multianual. Deci noi nu discutăm uh, dacă se dau mai mult sau mai puțin bani. Asta în primul rând. În al doilea rând, ce putem noi să facem e să spunem că aceste criterii de utilizare a fondurilor europene trebuie să fie clar formulate din punct de vedere bugetar. Pentru că e o chestiune, într-adevăr, de transparență, simplitate și așa mai departe. Când intrăm în detalii, lucrurile se complică, dar eu vorbesc de metoda de calcul statistic și de metoda de distribuire a banilor și asta bugetul, bugetul poate să o spună. Distribuirea banilor să se facă într-o manieră clară, evidentă, logică și de aceea avem și noi uh, uh, acest aviz al nostru ca bugete. Însă, doamnă președintă, aș dori de asemenea să vă spun că avem uh, acordul conferinței președinților. Conferința președinților a decis că niciunul dintre regulamente nu poate fi votat în comisii înainte de votul în plen pe cadrul financiar multianual. Și acest lucru e important. Fondul de dezvoltare regională, fondul de coeziune. Sumele alocate apar în regulament, dar doar după ce se decide cadrul financiar multianual. De aceea nu discut această componentă aici, în avizul meu, pentru că tot ceea ce se va decide depinde de votul pe cadrul financiar multianual. Mulțumim foarte mult, Ian. Dorește altcineva să intervină? Se pare că nu. Mulțumim atunci raportorului și colegilor. Revenim la raportul referitor la clădiri. Jera? Nu, Ian. Îmi cer scuze. Avizul nostru vizează textul legislativ. Deci putem modifica textul legislativ, noi, Comisia Bugete. Dar este un element care este politic. Reducerea fondului de coeziune, 46%. Aici o schimbare de politică. Și noi, în Comisia Regi, în Comisia Bace, întrebăm Comisia, în bugetă, întrebăm ce se întâmplă cu această tăiere, 46%. Răspunsul a fost clar la Comisia Regii, pentru că acest fond a fost uh, umflat artificial din motive politice. Deci e important ca colegii de la comisie, din Comisia Bugete să știe că avem de face cu o entitate umflată artificial și ce facem e o revenire la normal. E o informație importantă. Asta este explicația rațională că tăiem 46% pentru a ajunge la nivelul normal Nu am calculele concrete pentru că aceste elemente nu se vor regăsi în textul legislativ, ci în cadrul financiar multianual. Mulțumesc pentru explicațiile suplimentare. Mai dorește cineva să pună întrebări sau să facă comentarii ulterioare? Toată lumea a înțeles tot? Mai doriți să adăugați ceva? Vreau să vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 1 octombrie la ora 15. Și vom vota pe 5 noiembrie. Foarte bine. Dragă Gerar, vorbeam cu tine înainte din cauza că nu avem foarte mult timp. Am terminat deja cu mai multe clădiri, dar tu, ca raportor din umbră, dacă ai întrebări suplimentare despre clădiri, poți să le pui. Am discutat despre Basoș. Tu cred că ai pus întrebare suplimentară despre ce, uh, ce scop se folosește această clădire, ce fel de conferințe au loc aici. Parlamentul a răspuns deja la această întrebare, dar dacă vrei să mai primești încă o dată răspunsul, mai răspundem încă o dată, deși am făcut-o. Uh. Doamne președinte, în legătură cu Casa din, din, din Pasoș nu am obiecții în legătură cu ceea ce se întâmplă la Casa Jean Monnet, însă mi se, sunt de părere că terenul acolo este scump. Uh, cu toate că nu este în mijlocul Bruxellesului sau Parisului, mi se pare totuși că prețul este destul de scump Dacă cineva uh, dorește să investească, îi recomand să cumpere un teren la Bazoș. Trebuie spus, dragă Gerard, că 220 de metri pătrați pentru prețul acesta nu prea se mai primesc nici la Bruxelles, la München să nu mai vorbim și la Paris nici nu mai discut sau la Londra. Mai avem și Eurooffice Luxemburg, despre care am discutat, dacă nu ai întrebări suplimentare despre acesta. Și am discutat și despre GMO2 de la Luxemburg. Iar acum uh, aș trece la ESMA, dacă ești de acord. Bun, în legătură cu ESMA, ESMA se găsește la etajul 3 și 6 la Edis, al Edison 103 uh, Grenelle, Boulevard de Grenelle la Paris au trebuit să fie extinde, să facă extinderi de două ori din cauza faptului că agenția a căpătat mai multe competențe. Încerc să vă spun uh, pe scurt ce s-a întâmplat. 275 de colaboratori are agenția acum, care sunt cam pe 6.000 de metri pătrați, dintre care 4.000 de metri pătrați aproximativ sunt uh, birouri și 2.400 suplimentari pentru reuniuni externe. Astfel este repartizarea. Avem și un spațiu pentru arhivă. 23 de metri pătrați de persoană revine aceasta. Costurile totale anuale sunt 5,160 de milioane de euro, ceea ce înseamnă un preț de 795,72 de euro pe metru pătrat a fost întotdeauna destul de ieftin aici, între ghilimele. Parisul și Londra sunt întotdeauna problemele noastre curente în legătură cu chiriile. Avem nevoie de o capacitate suplimentară însă pentru ESMA și de aceea se intenționează ca și alte etaje 11 um, și altele să fie um, închiriate. Unele se află pe strada Van Gogh din Paris Clădirea se renovează în momentul de față, ea datează din anul 1974, iar contractul este de maxim 9 ani, 1 a 10 a 2019 trebuie să fie începutul contractului. Există opțiuni de prelungire a contractului în cazul în care se dorește. Avem o clauză în cazul unei um, intrări întârziate. Șase luni înainte de terminarea clădire, însă nu mai uh, par să fie probleme și cred, se pare că se va respecta această dată nu așa cum a fost cazul în alte situații. ESMA a dat și o clauză de uh, anulare a contractului de șase ani, uh, plată uh, de 7,5 uh, luni de chirie și o reconstruire a costurilor de extindere, o, re, uh, o restituire a acestor costuri, în cazul în care se pleacă mai devreme. Nu credem să fie cazul, dar trebuie întotdeauna prevăzut tot. Suprafața totală a clădirii sunt 9200 de metri pătrați la 17 etaje și suprafața închiriată 1551 de metri pătrați, din care o mare parte suprafețe de birouri și uh, reuniuni, săli de reuniuni, 8351 de metri pătrați, uh, foarte multe spații de reuniuni, pentru că la ESMA e nevoie de spațiu de uh, discuție, spațiu de reuniuni, cu diferitele asigurări și așa mai departe. Există și spații de parcare. În anul 2022 trebuie să lucreze 703 colaboratori în această clădire. Mi se pare foarte mult, 703, suntem la 200, 200 aproximativ acum, deci cât ați zis, 703 chiar așa sau mi se pare mie? Maximumul pe care s-ar putea să-l avem cu legislația actuală este cam 450 de colaboratori. 450-500. Da, văd aici că este o greșeală totuși. Chiria anuală va fi de 4,933, din care se mai fac exonerări. Deci, 25 de luni de chirie cu o economie de 1,141 milioane de euro. Am făcut lucrări de extindere de 1,4 milioane care sunt uh, mai ales uh, plătite de către, de către proprietar. Apoi avem o lună de fără chirie și 603.000 pentru restul anului. Toate costurile, dacă le adunăm cu costuri de întreținere și altele, vom avea deci 5,927 milioane de euro în contextul în care avem mai mult personal pe aceeași suprafață, comparând cu clădirea veche, care nu mai corespunde standardelor în primul rând, 1.800.000 e diferența, avem mai mult personal însă aici, avem o clădire deja renovată și aceasta este toată, uh, include această sumă cheltuielile de renovare. Eu zic că ESMA a lucrat foarte chipzuit aici din 43 uh, de oferte, a ales 22 care corespundeau criteriilor a existat contacte cu guvernul francez care nu a putut să pună la dispoziție nicio clădire. Deci ESMA s-a ocupat cu adevărat de această nouă clădire. Cred că pentru Paris e cea mai bună soluție, având în vedere situația. Din punct de vedere socialist, SCD, dorește cineva să facă vreun comentariu? Nu pare să fie. Gerard, din partea ta, dorești să spui ceva din partea ALDE? Nu, no, pa la ALDE. Nu din partea ALDE, în cu în nume personal. Este o veste bună în acest dosar, totuși. Pe suprafața suplimentară care va fi închiriată, văd că vor exista mai mult, mai mult spațiu de parcare pentru biciclete decât pentru mașini. Cred că acest lucru merit, merită să fie menționat. Microfon. Ich empfehle jedem einmal in Paris zu versuchen recomand uh, tuturor să încerce să meargă cu mașina la Paris. Dacă nu ești obișnuit să mergi cu mașina la Paris, este o experiență la fel de traumatică ca și la Roma. Condusul la Paris e foarte interesant. Bun. Există întrebări către ESMA? Văd că nu e cazul. Atunci mâine vom vota și felicitări și mulțumesc foarte mult pentru cât de bine m-ați ajutat și cum am colaborat. Acum mai avem o informare din partea SAE despre chirile din Baku, Azerbaijan. 1193 de metri pătrați trebuie să fie închiriați într-o clădire de 22 de etaje la Baku. Chiria anuală cu parcări și taxe 828.000 de euro. O ofertă de 181 uh, de ani de chirie a fost făcută Serviciul SAE verifică acum uh, oferta care s-a făcut, uh, există un studiu în curs, e o clădire care se află într-o situație foarte bună și într-o stare bună și oferă și posibilitatea de subînchiriere, ceea ce este în interesul SAE. Și avem și o informație din partea Comisiei despre complexul de clădiri uh, L82, Negocierile pentru clădirea L82 înseamnă sute de metri pătrați, 8 clădiri de birouri într-un complex comun, Rue de la Lua 130, 159 de mii de metri pătrați, din care 6 clădiri se află deja în administrarea comisiei. Comisia dorește să își uh, renoveze aceste clădiri până în 2025 și să le reorganizeze pentru că aceste clădiri au ajuns la sfârșitul uh, duratei lor de viață și au nevoie de o renovare profundă. E vorba de unele dintre ele care trebuie să fie demolate. Lua 186, Lua 130 și sunt adresele și de la Lua 99. Uh, Finalizarea lor uh, este prevăzută până în 2025, în a doua etapă. Credirea Iod 79, SPA 3 de pe Lua 87, trebuie să fie terminată până în anul 2030. Toate acestea sunt coordonate în colaborare cu orașul Bruxelles și cu guvernul belgian. În martie 2018 a avut loc un concurs de arhitecți pentru LOA 130 uh, pentru izolare și construcția două clădiri uh, adiacente, o renovare profundă și o integrare mai bună în imaginea orașului. De astfel puteți să găsiți și informații despre uh, Lua 82, o uh, suprafață de 200 și ceva de metri pătrați cu 85 de locuri de parcare. A fost uh, construit în, uh, acum câteva zeci de ani. Clădirile sunt um, închiriate până în 2027. Vreau să știu dacă mai dorește cineva să pună întrebări suplimentare din partea S și D, ALDE dorește cineva, ICEA, ECR? Mi se pare că nu e cazul. Nu există întrebări suplimentare. Votul va avea loc mâine la ora 16 pentru dosarul de clădiri, unde va trebui să votăm toate dosarele. Dacă S și D mai dorește să pună întrebări, vă rog să nu ezitați sau să luați contact cu respectivii care sunt prezenți și se ocupă de dosar. Foarte bine. Atunci, mâine dimineață avem un meeting joint uh, bugete Econ, e vorba de o audiere pe EFSI și o reuniune bugete din 14, de la 14.30. Coordonatorii se întâlnesc de la ora 17, nu de la ora 16.30 vom avea o întâlnire cu raportorii pe buget, pentru că vorbim despre bugetul 2019. Există vreo, com, vreun comentariu, vreo remarcă? Nu este cazul. Și atunci vă mulțumesc foarte mult tuturor colegilor și vă mulțumesc și dumneavoastră.